everyone. Bună ziua tuturor. Vă rog să vă să luați loc astfel încât să începem uh, sesiunea de vot. Domnul Bușoi uh, va fi uh, luat în considerare la vot prin indicație și între timp să ne informați când vă sosește cartela de vot. Aveți cartele de vot? Bun. Primul punct de pe ordinea de zi Obiect Votul s-a deschis și votul s-a închis. Domnul Bușoi s-a abținut. Deci se adoptă. Cer de-al doilea vot în această dimineață. Proiect de raport, uh, propunere de guralment, instituirea unui program pentru mediu și politici climatice LIFE și abrogarea regulamentului din 2013. Începem cu amendamentele identice 162, 163 și regii 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a deschis. Socialiștii sunt împărțiți. Votul s-a închis și se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 165 pentru e caduc. La fel și regii 23 votăm compromisul 15 pentru împotrivă abțineri adoptat. 168 pentru împotrivă abțineri respins. Regii 25 pentru împotrivă, abțineri, respins. Regii 27 și 42, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 16 pentru împotrivă abțineri adoptat. Pagina 8, nu, pagina 6. Compromisul 14 pentru împotrivă abțineri adoptat. 198 și 199 pentru împotrivă abțineri respins. 201 și legii 32 pentru, împotrivă, abțineri respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 17. Verificăm 202. S-a deschis votul. Domnul Bușoi, aveți cartela de vot? Da. Votul s-a închis și este respins. Compromisul 17 pentru împotriva abținere adoptat. Pagina 11, regii 36 pentru 36 pentru împotrivă, abțineri respins. 244 pentru împotrivă, Verificăm 244. S-a deschis votul. 244. Votul s-a închis. Adoptat. 245, 247 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 37 și 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri adoptat. 264 pentru 264 pentru împotrivă adoptat respins 266 pentru împotrivă abțineri respins 267 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 268 caduc, 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 275 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 274 pentru împotrivă, abțineri, respins. 276 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 277 pentru împotrivă, abțineri. Verzii au fost în, uh, pentru să verificăm. A fost uh, oarecum uh, încrucișat. Votul s-a închis și este adoptat. Compromisul 19 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Pagina 18. Votăm 285 și Agri 26. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. 300. Bun, Verificăm. Putem să verificăm. Votul s-a deschis pentru 285 și Agri 26. Votul s-a închis și este respins. Îmi pare rău, doamna Șaibric, Shire Peric a fost amendamentul nostru, am votat pentru. 300. Cine este pentru 300? Împotrivă. Abține. Respins. 301 și Agri 30. Cine este pentru? Să verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis aceeași uh, majoritate cu un vot diferență respins. 302 pentru împotrivă abțineri respins. 36 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 36. S-a deschis votul. Și votul s-a închis și este adoptat cu un vot. Regii 48. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. 303 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 304 pentru. Împotrivă. Verificăm 304. Votul s-a deschis. Și s-a închis și este adoptat cu o diferență de un vot majoritățile se schimbă. Există un vot diferent în funcție de amendament. Interesant. Trecem la pagina 21. Treste 26 pentru împotrivă Aș spune respins, dar să verificăm. S-a deschis votul și votul s-a închis și este respins cu o diferență de un vot. Buget 13. Cine este pentru? Cred că i-a costat uh, mult pe cei din grupul noastră până acum. Deci, acum, budget 13, respins. Compromisul 21, pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 22, pentru, împotriva abțineri, adoptat. Regii 51, pentru, împotriva abțineri, respins. 333, pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 339 pentru, împotrivă, verificăm. 339, votul s-a deschis și votul s-a închis și este respins. 340 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 341 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 342 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 343 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 344 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 345 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 346 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 347 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 348 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 351 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 352 pentru, împotrivă, verificăm, 352, votul s-a deschis. ECR-ul a indicat pentru, ceea ce m-a derutat și acum votați împotrivă. Deci ați votat pentru. Votul s-a închis. Respins cu un vot. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 356 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 357 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm 357. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și este respins. 358 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 359 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri respins, 66 pentru, împotrivă, abțineri respins, 67 pentru, împotrivă, abțineri respins, 68 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 68, aș spune că e adoptat dar nu ați ridicat cu toții mâna. Votul s-a închis și este adoptat. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri adoptat. 80 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Votul s-a închis adoptat. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri adoptat. 87 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri adoptat. Regii 4 pentru împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget pot 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri adoptat. 107 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri adoptat. 120 pentru, împotriva abțineri respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este împotrivă? Adoptat. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 136 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Regii 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 nu, devine caduc. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 156 pentru, împotrivă, abțineri respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Regii 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri respins. 17 pentru, Mi se spune că acesta devine caduc dacă 203 nu este adoptat și nu a fost adoptat. Deci 17 pentru, împotriva abținere adoptat. 153 pentru, împotrivă, abțineri respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Regii 19 pentru, împotriva abțineri respins. Regii 20 pentru, împotriva abțineri, respins. 157 pentru, împotriva abțineri, respins. 158 pentru, împotriva abțineri, respins. 159 pentru, împotriva abțineri, respins. 160 pentru, împotriva abțineri, respins și 161 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 161. Votul s-a deschis, s-ar putea să fie adoptat la o diferență de două voturi. Votul s-a închis, așa cum am spus, adoptat cu o diferență de două voturi. 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, respins. Și acum votul final, electronic, votul s-a deschis. Și s-a închis și este adoptat. Mulțumesc! Now we are voting on a draft opinion Votăm acum asupra unui proiect de aviz, o propunere privind Fondul European pentru Afaceri Maritime și Activități Pescărești și abrogăm regulamentul din 2014. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu un singur vot. Diferență. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abține respins. 120 pentru, împotrivă, abține respins. 121 pentru, împotrivă, abține, respins. 122 pentru, împotrivă, abține, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abține, respins. 125 pentru, împotrivă, abține, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abține, respins. 129 pentru, împotrivă, abține, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abține, respins. 10 pentru, împotrivă, abține, respins. 130 pentru, împotrivă, abține, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abține, respins. 132 pentru, împotrivă, abține, respins. 133 pentru, este un vot în bloc, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi 134 vot în bloc pentru împotrivă abține respins. 135 vot în bloc C pentru împotrivă abțineri respins. 136 pentru împotrivă abțineri respins. 137 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 139 pentru împotrivă, abține, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abține, respins. 142 pentru, împotrivă, abține, respins. 143 pentru, împotrivă, abține, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abține, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Verzi s-a obținut, s-a închis votul și se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că se adoptă, însă nu ați ridicat mâna. S-a închis votul, se adoptă. Cu un singur vot diferență. 13 pentru, împotrivă, abține, respins. 158 pentru, împotrivă, abține, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Domnule Dans, ce indicați aici pentru? Deci este vot împărțit în interiorul grupului socialist, deci trebuie să verificăm la 159. Poate că n-a fost vot împărțit, dar n-a fost clar arătat. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un singur vot diferență. 160 pentru, împotriva, abțineri, Respins. 161 pentru, împotrivă, abține, respins. 162 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul și se adoptă. 163. Devine caduc. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 și 164 pentru, împotriva Nu puteți fi pentru și împotriva în același timp al de. Deci, încă o dată, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotriva abțineri, Respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100, de fapt 16 și 168 împreună pentru, împotrivă, Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abține, respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri respins. 174 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 175 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 107, ba nu, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Credeam că dacă verzii sunt de partea noastră, acum văd, s-a închis votul, că PP-ul a votat divizat aici tot se adoptă cu un vot diferență. Ați avut măcar trei voturi împotrivă. Dar se adoptă. 178 pentru împotrivă abține respins. 179 pentru împotrivă abține respins. 180 pentru, împotrivă, abține, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru, împotrivă, abține, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 183. S-a închis votul. Se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, ce combinație avem aici? Ce să facem? Verificăm. La 19. S-a închis votul. Și este respins cu diferență de un singur vot. Asta se votează destul de complicat. 20 pentru împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri. Deci, verzi se abține, așadar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 21 pentru, împotrivă, abține, respins. 188 pentru, împotrivă, abține, respins. 190 pentru, împotrivă, abține, respins. 191 pentru, împotrivă, abține, respins. 22 pentru, împotrivă, abține, respins. 192 pentru, împotrivă, abține, respins. 23 pentru, împotrivă, Sinceră să fiu, n-am văzut cum s-a votat din partea PP, deci haideți să verificăm. mai lipsește un vot, a votat toată lumea acum și se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abține respins. 25 pentru, împotrivă, abține respins. 195 pentru, împotrivă, abține respins. 26 pentru, împotrivă, abține, respins. 196 pentru, împotrivă, abține, respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri. PPU e pentru? Bun, atunci se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abține, respins. 200 pentru, împotrivă, abține, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 201. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 202 pentru, împotrivă, la 202 al de pentru, bun, se adoptă, 203 pentru, împotrivă, abține, respins, 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru împotriva abțineri se respinge. Avem un voc în bloc de 206 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 207 pentru, împotriva abțineri respins, 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 209 pentru, împotriva abțineri respins, 27 pentru, împotriva abțineri respins. 210 care este un vot în bloc pentru, împotrivă, abține, respins. 211 pentru, împotriva, abține, respins. 212, 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abține, respins. 216 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 217 pentru, împotrivă, abține, respins. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abține, respins. Vot în bloc la 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri respins. 32 pentru, împotriva abțineri respins. 33 pentru, împotriva abțineri respins. 34 pentru, împotriva, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotriva abțineri, respins. 39 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abține, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri respins.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 împotrivă, abțineri, nu e clar în ceea ce privește ALDE. Haideți să verificăm 70. S-a deschis votul. La 70 verificăm. A votat toată lumea? Ei bine, acum s-a închis votul și se adoptă. 71. Pentru, împotrivă, abțineri, ECR e pentru. nu verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și este respins la egalitate de voturi. 72 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Iarăși n-am primit nicio indicație din partea ECR. S-a închis votul și se adoptă. Deci nu avem uh, prea multe voturi, nu? E mai ușor să votăm prin ridicarea mâinii 73 pentru, împotriva abține, respins 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri, respins. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri respins. 80 pentru, împotriva abțineri respins. 81 pentru, împotriva abțineri verificăm la 81 să deschizi votul. S-a închis votul și este respins. 3 pentru, împotrivă, abține, respins. 82 pentru, împotrivă, abține, respins. 83 pentru, împotrivă, abține, respins. 84 pentru, împotrivă, abține, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 4 s-a deschis votul. dar cred că este respins. S-a închis votul și este respins într-adevăr. 85 pentru, împotrivă, abține, respins. 86 pentru, împotrivă, abține, respins. 87 pentru, împotrivă, abține, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri respins, 99 pentru, împotriva abțineri respins, 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 101 pentru, împotriva abțineri respins, 102 pentru, împotriva abțineri respins, 104 pentru, împotriva abțineri respins, 105 pentru, împotrivă, abține, respins. 106 pentru, împotrivă, abține, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 108, s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 110 pentru, împotrivă, abține, respins, 111 pentru, împotrivă, abține, respins, 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum avem un vot mai scurt, plus care și compromisuri. Mulțumesc, domnule Pieca. Votăm un proiect de aviz, o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și a roboticii. Amendment 28. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri. Aș spune că se adoptă, dar fiind un compromis, haideți să verificăm. It's a compromise. E un compromis. Verificăm votul. S-a închis votul și se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 38. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 39. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 45. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 49. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 50. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verzi? Pentru?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 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la un raport. Adoptarea amendamentelor în ceea ce privește indicii referințe pentru activitățile cu impact scurt în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii referințe pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm la 1. S-a închis votul. Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotriva.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 abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru,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 Un vot în bloc până la și inclusiv 58. Este în regulă pe lista dumneavoastră vot atunci. Cine este pentru doamna Pietikainen? Împotriva. Abțineri se adoptă. Bun. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 3. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 4. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, dar între erau amendamentele domnului Flanagan. Acum trecem la 7. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. De la 9 la 15, sunteți de acord? de la 8 până la 15. Sunteți de acord? Vot în bloc. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Da, mai sunt câteva. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 pentru, 22 23, cine este pentru? Împotriva, Abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. Ce anume? S-a închis votul. Se adoptă. Votăm din nou pentru adoptarea anumitor amendamente. Instituirea programului de sprijin pentru reforme. Aici domnul Flanagan este foarte activ, deci să-mi spuneți dacă doriți să avem voturi în bloc sau nu. Bun, să începem. Minutul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm a doua parte. Nu sunt sigură de rezultat. S-a închis votul, se adoptă. Da. Se adoptă. 37 uh, pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 38, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 40, și a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41 și 42. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 43. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 până împotriva se adoptă, 50 până la 61 poate în bloc. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se, adop- se respinge. 62 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 1, 2 și 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 până la 16? Nu. 12 până la 15? Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? Se respinge. 16 pentru? împotrivă, Abțineri? Se respinge. 17 in favor. 17 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 19 pentru, împotrivă, abțineri respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 21 pentru, împotrivă, abțineri respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri respins, 23 pentru, împotriva, abținere, respins. 24 pentru, împotriva, abținere, respins. 25 pentru, împotriva, abținere, respins. 26 pentru, împotriva, abținere, respins. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și votul final electronic, votul uh, s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Și ultimul vot în această sesiune raport sub formă de amendamente cu privire la etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, verificăm 31. Votul s-a închis și este adoptat. 32. Pentru împotrivă, abțineri respins. 33 pentru împotrivă, abțineri respins. 34 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 35 pentru împotrivă. Verzii sunt pentru sau împotrivă? adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Împreună cu 37, 38 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut bine. Să verificăm 39, votul s-a deschis. la 39 și s-a închis și este adoptat. 40 pentru împotrivă abținere adoptat. 41 pentru împotrivă abțineri respins. 42 pentru împotrivă abțineri respins. 43 pentru împotrivă abțineri respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 6 pentru, împotrivă, abțineri, 6 pentru, respins. A fost o întârziere cu care ați ridicat mâna și am crezut că sunteți cu toții pentru. 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. 10 pentru, împotriva, abțineri, respins. 11 pentru, împotriva, abțineri, respins, 12 pentru, împotriva, abțineri, respins, 13 pentru, împotriva, abțineri, respins, 14 pentru, împotriva, abțineri, respins, 15 pentru abțineri, abțineri, uh, respins, 16 pentru, împotriva, abțineri, respins, 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 21 până la 26, nu. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și este adoptat. Mulțumesc foarte mult! Continuăm după amiază. Vă reamintesc că avem o după amiază foarte interesantă cu doctorul Tadros, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Ceremonia semnării va prezenta planul de acțiuni globale uh, al Organizației Mondiale a Sănătății în ceea ce privește sănătatea. Vă încurajez, dacă nu veniți pentru doctorul Tedros, ce alminter vă mai interesează, ce altceva vă interesează? Uh, va veni la ora 17, însă avem și voturi la începutul sesiunii. Poftă bună!